Right, welcome everybody. I'm going to open. Bun venit tuturor. O să deschid reuniunea pentru că sunt niște anunțuri de făcut. Mai întâi, dacă putem adopta ordinea de zi, nimeni nu obiectează, de ce voi trece mai departe. Nu e nimeni care să audă anunțurile, nu contează. Comisia Econ a votat pe 7 martie anul curent raportul privind piețele financiare short selling, anumite probleme legate de credit default swaps, Apoi raportorul ne-a asemănat intenția de a avea negocieri pentru un posibil acord în prima lectură la acest uh, dosar, care face parte dintre prioritățile comisiei noastre și, în comunitate cu plăcerea asta, mandatul de negociere va fi un proiect de raport votat la ECON. Și echipa de negociere va include pe președinte, raportor și raportorii fictivi. Iau notă de faptul că nu s-a ridicat nicio obiecțiune, iată de ce procedura fi urmată în această bază. Comisia Econ a votat pe 16 martie anul curent raportul privind uh, transportul uh, între statele membre ale zonei euro de bani euro numerar, transportul transfrontalier și se intenționează un acord în prima lectură în legătură în baza procedurii obișnuite Proiectul de raport, așa cum s-a votat la Comisie Econ, va fi mandatul de negociere. Echipa de negociere va include președinte, raportorul și raportorii din umbră. Iau notă de faptul că nu s-a ridicat nicio obiecțiune, iată de ce procedura va fi urmată în acest temei. Și în fine, Comisia Econ va vota pe 22 martie anul curent, adică mâine, raportul pentru supravegherea suplimentară a entităților financiare și a conglomeratului financiar și un anunț se va face după vot în legătură cu un uh, sau niște acorduri în prima lectură. Votul privind directorul executat pentru ISIS, vreau să informez membrii că mâine după amiază la sesiunea de votare am vota și privind numirea candidaților selectați pentru poziția autorității de supraveghere. Acesta este sfârșitul anunțurilor. Punctul 3 a fost amânat. Și acum calendarul orientativ, care va fi punctul 5, dialogul monetar cu domnul Trișe și voi ieși să mă alătur colegilor care au evitat anunțurile și le așteaptă pe domnul Trișe. Okay, thank you very much. Um... Bun, vă mulțumesc foarte mult. Am plăcerea deosebită să-i urez bun venit domnului Jean-Claude Trichet, președintele Băncii Centrale Europene pentru dialogul monetar. După cum știți, mulți de dumneavoastră s-a întâlnit cu unii dintre noi deja de vreo oră, discutând chestiunea obligațiunilor și pachetul de guvernanță economică. A fost foarte curajos să vină să se întâlnească cu noi pentru încă o sesiune imediat după aceea, fără nicio pauză, deci vă mulțumesc foarte mult. Ca de obicei, vom avea întâi uh, o declarație, un discurs a domnului Jean-Claude Trichet și apoi sesiunea obișnuită de întrebări și răspunsuri. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, distinși membri ai Parlamentului. Ca și de mai multe ori înainte, întâlnirea noastră regulată are loc într-o perioadă extraordinară cu evoluții tragice în Japonia, cu pierderi regretabile de vieți omenești. Aici, în Europa, întâlnirea noastră, audierea, are loc între două reuniuni ale șefilor de stat și de guvern și într-o perioadă în care se iau hotărâri foarte importante pentru guvernanța economică, reforma privind uh, guvernanța economică și se apropie și în Parlament. Înainte de a mă concentra pe imaginea economică și subiectele de astăzi, vreau să vă permite să spun câteva cuvinte privind reforma guvernanței economice. După cum știți, Consiliul Ecofin a adoptat săptămâna trecută o abordare generală cu privire la acest dosar. Această abordare conține diverse îmbunătățiri. Cu toate acestea, mai multe propuneri foarte importante pentru a consolida suficient cadrul de guvernanță nu au fost încă avute în vedere. Nu s-a ținut cont de ele. Acest lucru este necesar pentru a atrage toate învățămintele de forma crizei. Concetățenii europeni pe care îi preocupă viitorul pe termen lungat, solicită autorităților să facă tot ce este necesar pentru a împiedica o repetare a evoluțiilor pe care le-am trăit în ultimii ani. Astfel, conform unui eurobarometru recent, aproape 80% dintre cetățeni din țările zone euro consideră că ar fi necesară o mai mare coordonare a politicilor economice dintre statele membre, adică o guvernanță efectivă și eficace ar fi așadar necesară pentru a combate criza financiară și economică. Acum 10 zile, statele membre ale Uniunii Europene au dat o declarație cu privire la armonizarea, la concertarea mai consolidată a politicilor economice în zona euro. Această declarație cuprinde multe puncte ale celor șase propuneri legislative pe care le aveți în față. Sigur că ar fi mult mai bine ca în locul acestei declarații ar fi mai bine ca punctele centrale ale acesteia să fie cuprinse în procedura legislativă actuală. Această manieră de a aborda iar da acestei declarații de intenție întreaga credibilitate pe care o merită. Dați-mi voie acum să revin la evoluțiile din zona euro din, uh, din noiembrie anul trecut, când am întâlnit ultima dată. Vreau să mă concentrez asupra Consiliului de Guvernare cu ocazia întâlnirii sale din 3 martie. Datele pe care le avem au confirmat faptul că avântul activității economice rămâne pozitiv. În perspectivă, ne așteptăm ca economia să beneficieze în continuare de pe urma recuperării economice la nivel mondial de pe urma politicilor monetare și, de asemenea, de pe urma măsurilor adoptate pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului financiar. În ceea ce privește prețurile, inflația în zona euro este în creștere. În februarie, uh, inflația Indicele de inflație era de la 2,4% după ce în ianuarie fusese de la 2,3%, ceea ce reflectă prețurile mai mari ale materiilor prime, mai ales creșterile puternice ale prețului energiei, care au crescut uh, prețurile în uh, fazele timpurii ale procesului de producție. Este crucial în momentul de față să prevenim ca această inflație crescută să aibă efecte secundare, cum ar fi uh, creșterea prețurilor sau salarii mai mari, pentru că astfel am avea, în termen mediu, presiuni inflaționiste. În ceea ce privește ex- opinia Consiliului de Guvernare, care a fost exprimată pe 3 martie, riscurile sunt în continuare în creștere pentru că prețurile materiilor prime ar putea să crească mai mult decât ne așteptăm. De asemenea, impozitele indirecte și prețurile administrate ar putea să uh, ducă la o nevoie crescută de consolidare fiscală în anii următori și, de asemenea, acest lucru ar putea să ducă la uh, prețuri interne, la presiuni interne privind prețurile. În ceea ce privește viitoarea politică monetară, nu am nimic de adăugat în numele Consiliului de Guvernare, pentru că nu s-au luat alte decizii, uh, nu s-au luat decizii noi de luna trecută. În ceea ce privește operațiunile legate de lichidități, Consiliul de Guvernare a decis să le mențină în aceleași condiții și în cel de-al doilea trimestru al 2011, ca și în primul trimestru, ceea ce înseamnă că vom continua să aplicăm procedurile de licitație cu rată fixă cu o alocare deplină în toate operațiunile noastre de refinanțare, cel puțin până la jumătatea lui iulie. Dați-mi voi acum să mă întorc la subiectele specifice pe care uh, mi-ați cerut să le abordez, începând cu datoria suverană. Vreau să subliniez încă o dată că metoda, maniera bună de a evita riscul uh, crizelor legate de datoria suverană pentru o uniune economică și monetară este aceea de a avea politici macroeconomice sănătoase la nivel național și o guvernanță economică consolidată. În același timp, guvernele au considerat că ar fi util un mecanism permanent de gestionare a crizelor. Din partea Băncii Centrale Europene, un astfel de mecanism Trebuie astfel proiectat încât să aducă o contribuție pozitivă la stabilitatea financiară în întreaga zonă euro. Aș dori să subliniez două aspecte. În primul rând, mecanismul nu trebuie să slăbească stimulentele care există pentru economi, politici economice și fiscale sănătoase, mai ales nu trebuie să slăbească stimulentele pentru uh, uh stimulentele în ideea ajustărilor Uh, fiscale și macroeconomice în fiecare țară, mai ales în țările vizate, astfel scăzând și, sau prevenind uh, pericolele morale. În al doilea rând, zona euro este caracterizată printr-o, printr-o integrare uh, economică și financiară foarte ridicată. Așadar, acest mecanism ar trebui să poată utiliza o serie întreagă de instrumente uh, pentru a preveni riscul de contagiune în situațiile de instabilitate acută pe piață. Dacă e nevoie, stările care susțin acest mecanism ar putea să intervină într-un mod um, corespunzător și ar putea să utilizeze în mod prudent uh, fondurile pe care le-au la dispoziție. În ceea ce privește metoda instituțională, instituțională de înființare a acestui mecanism, BCE, ca și Parlamentul, susține uh, metoda comunitară. Banca Centrală Europeană consideră că, pe baza experienței pe care o avem, acest mecanism ar putea să devină un mecanism european, un mecanism al Uniunii, în momentul în care acest lucru va deveni posibil. Între timp, BCE încurajează evaluarea circumstanțelor care vor cere activarea mecanismului de stabilitate și, de asemenea, această evaluare, ca și a condițiilor privind asistența financiară, ar trebui să se facă prin implicarea instituțiilor europene, utilizând expertiza și perspectiva lor europeană. De asemenea, e nevoie de mecanisme care să reglementeze sectorul bancar, limitându-se astfel costurile care sunt asociate unui faliment al unei bănci în cazul unui grup transfrontalier, și acest lucru în cazul în care este necesar. Așadar, susținem obiectivul de politică din noul cadru european pentru salvarea băncilor, care este propus de către Comisie. Cu toate că implementarea unui astfel de regim bancar în Uniunea Europeană poate să reducă costurile financiare ale unor falimente bancare, eu cred că e nevoie de aranjamente specifice care să asigure că pe viitor sectorul financiar va purta povara unor posibile crize. Pentru că în acest cadru ar trebui să se ia în considerare și taxe bancare. Totuși, o taxă bancară trebuie să fie văzută ca un instrument complementar într-un set de instrumente care să fie menit um, să crească pierderea um, pierderile cauzate de bănci care sunt sistemice, sunt importante din punct de vedere sistemic. Um, Consiliul de Stabilitate Financiară explorează acum mai multe opțiuni, mai ales uh, opțiunea capitalului care se poate fi ușor convertibil în cazul um, problemelor și, de asemenea, instrumentele uh, de acordare de credite pentru salvarea unei bănci. În acest sens, salut faptul că Comisia Europeană ia în considerare taxe bancare și alt, uh, alte asemenea instrumente pentru un uh, cadru viitor european pentru gestionarea crizelor. De asemenea, aș dori ca în reuniunea de astăzi să mă refer și la o astă, altă chestiune de actualitate, și anume finalizarea regulamentului european propunerii de regulament european privind produsele derivate uh, vândute, vândute în afara burselor. Salutăm uh, acest raport al Comisiei dumneavoastră care uh, va Uh, contribui la stabilitatea și eficientizarea infrastructurilor de piață. Băncile centrale și-au dovedit rolul relevant în timpul crizei financiare și ele trebuie să fie adecvat implicate într-un nou cadru financiar care, prin Uh, cooperarea cu supraveghetorii în domeniul autorizării și în domeniul uh, evaluării riscurilor, în domeniul uh, fixării de standarde tehnice și de decizii referitoare la acest domeniu. În ceea ce privește aranjamentele de cooperare și de partajare de informa informații, propunerea comisiei, propunerea comisiei care se referă la un colegiu este un aranjament care este preferabil contactelor bilaterale între aceste autorități și ESMA. Domnule președinte, de asemenea m-ați rugat să spun câteva cuvinte despre un alt subiect, așa numitele eurobonduri, obligațiunile europene. Banca Centrală Europeană nu este în favoarea introducerii acestor instrumente, ele fiind văzute ca niște uh, obligațiuni guvernamentale garantate, garantate de statele membre, în, noi nu credem că în momentul de față introducerea lor este pozitivă. Pentru că înțelegem că ideea este ca acest uh, mecanism să poată să, um, să ajute la reducerea sau la rezolvarea problemei actuale a datoriei suverane un avantaj ar fi acela că s-ar econo- face economii de costuri, reducându-se prima de lichiditate pe piețele de obligațiuni. Dar acest lucru ar putea să se întâmple numai dacă aceste obligațiuni ar avea un status de indicator, de benchmark, uh, prin comparație, de exemplu, cu obligațiunile americane. În ceea ce privește, în ceea ce privește impactul asupra datoriei suverane, trecerea la eurobonduri Într-adevăr, pe termen scurt, ar îndepărta presiunile de pe piață, dar dacă ele nu sunt înlocuite de noi mecanisme, vor reduce în mod fundamental stimulentele pentru niște politici fiscale sănătoase. În uh, cadrul instituțional pe care îl avem, există uh, o disciplină fiscală care este uh, trecută în tratat, în Pactul Stabilitate și Creștere și, de asemenea, în uh, sistemul de evaluare. Și uh, dacă se introduc euroobligațiunile în cadrul, acestui, în cadrul acesta de disciplină fiscală, ar putea să apară probleme, după cum vă spuneam, cu reducerea stimulentelor. Pentru că dacă competențele naționale fiscale s-ar trece la nivelul european, ar trebui ca acestea să, ca nivelul european să aibă un nivel de federație. În momentul de față, Uniunea Europeană nu este o federație. Prin urmare, considerăm că introducerea euroobligațiunilor nu este um, în cadrul actual uh, salutară. E nevoie de un cadru care să ia în considerare faptul că, în continuare, uh, competențele de supraveghere ale politicilor fiscale rămân la nivel național. Stimați membri, vă mulțumesc pentru atenție și sunt aici pentru întrebări. Mulțumesc. Trecem direct la întrebări. Prima întrebare din partea PPE-ului, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte. O întrebare foarte scurtă, dar complexă Uh, ați spus câte ceva în legătură cu părerea dumneavoastră în legătură cu măsurile propuse de guvernanță. Uh, am dorit să auzim și câteva suplime, uh, remarci suplimentare. În al doilea rând, dacă se ține cont de datoriile de investiții ale statelor membre și anume dacă datoriile respective po- trebuie să fie sau nu luate în considerare în cadrul calculării echilibrelor financiare. Aș dori să uh, aș știu părerea dumneavoastră în calitate de președinte al Băncii, Băncii Centrale Europene. Vă mulțumesc pentru cele două întrebări. În ceea ce privește guvernanța, după cum am spus adineori, considerăm că există în, con- considera, în continuare multe de făcut pentru a învăța toate lecțiile din criza uh, prin care am trecut din 2007-2008 încoace. Am luat notă de anumite evoluții recente, în special în ceea ce privește uh, inversarea sarcinii probei și faptului că uh, normele au fost adoptate parțial de către guverne în ceea ce privește supravegherea bugetară, există în continuare și în acest domeniu și în altele încă multe progrese care rămân de făcut. Trilogul și faptul că Parlamentul își exercită influența reprezintă factori importanți. În ceea ce privește datoriile legate de investițiile statelor, uh, nu vă surprind spunând că aceste datorii trebuie, bineînțeles, să fie incluse în mod normal în contabilitatea supravegherii exercitate și acestea trebuie să fie luate în considerare de investitorii europeni și internaționali. Așadar, nu trebuie să ezităm și trebuie să le luăm în considerare. Uh, acestea sunt datorii și trebuie luate în considerare ca atare. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, în al doilea rând, în numele socialiștilor, domnul Cocu. Vă mulțumesc, doamne, domnule președinte. Acum vă pregătiți de urcarea ratei dobânzii în fața unei evoluții a prețurilor pe piața materiilor prime, care ar putea să se transfere în economie. Însă, această inflație nu are o origine monetară, după cum ați reamintit și în uh, intervenția dumneavoastră, că uh, masa monetară a avut o creștere moderată. Acest canal prin care, prin care politica monetară poate avea un efect asupra inflației ține de provocarea creșterii șomajului, care limitează salariile și evită ca uh, evoluția să fie una pozitivă. Întrebarea este simplă. Politica monetară de astăzi ne permite să luptăm împotriva inflației care nu este de origine monetară sau apare riscul ca uh, să ajungem la o creștere a șomajului? Vă mulțumesc pentru întrebare. După cum am indicat în remarcile mele introductive, estimez că astăzi nu am nimic de adăugat la ceea ce a spus Consiliul Guvernatorilor la ultima ședință. După cum știți, ne vom reîntâlni la următoarea noastră ședință și vom lua o decizie. Însă nu am nimic de adăugat față de ceea ce s-a spus până acum. Este important să înțelegem că într-o ultimă perioadă, când inflația a crescut destul de mult, problema principală pentru toate băncile centrale este să evite efectele care ar duce ca agenții economici, cei care fixează prețurile, și anume societățile comerciale, cei care fixează prețurile foarte importante, precum și partenerii sociali, atunci când negociază între ei, să țină cont de faptul că noi suntem aici pentru a garanta concetățenilor noștri stabilitatea prețurilor. Stabilitatea prețurilor este un lucru foarte important pentru cetățenii cei mai săraci și dezavantajați. Trebuie să îi susținem pe aceștia. Așadar, în perioada ultimă, care a fost dificilă, am reușit să păstrăm stabilitatea uh, prețurilor și să evităm efectele negative, cel puțin în ultimii 12 ani. Inflația care era la anul uh, la finele anului trecut a 1,85%. Așadar, trebuie să evităm ca aceste efecte să apară în uh, perioada actuală. Vă mulțumesc în numele ALDE, Silvi. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici din nou. Am fost ușor surprinsă de motivul evocat împotriva euroobligațiunilor. Cunosc dezbaterea în anumite state membre, uh, pot să înțeleg că trebuie să fim prudenți și că uh, trebuie să ținem cont de faptul că unele state din zona euro se confruntă cu probleme și trebuie să respectăm Curtea Constituțională germană. Însă, uh, faptul că Europa nu este federație, uh, că Europa nu este o federație, nu am așteptat să avem moneda euro până când Europa să aibă statutul de federație. Noi trebuie să facem un pas înainte. Trebuie cel puțin să, să lucrăm asupra unui asemenea instrument. Eu uh, îi respect pe cei care dau dovadă mai degrabă de curaj. Mulțumesc. Înțeleg că ceea ce spuneți și am avut uh, propuneri în acest sens. Eu vă prezint însă poziția Băncii Centrale Europene în circumstanțele actuale, atunci când uh, ne bazăm pe ce s-a întâmplat în trecut, că criza a revelat foarte puternic, nu doar în Europa, ci în toate statele dezvoltate, aceeași problemă și probleme bugetare importante, zona euro consolidată se regăsește într-o situație net mai bună decât cea a Statelor Unite și a Japoniei. Avem un deficit anual al zonei euro care este consolidat și care este jumătate din deficitul notat în Japonia și în Statele Unite. Este așadar o problemă generală care nu ține doar de construcția zonei euro înșiși, însăși, este o problemă care ține de toate statele dezvoltate. Noi considerăm că trebuie să împingem statele membre în direcția cea bună prin toate modalitățile posibile și modalitatea pe care o susținem este uh, consolidarea guvernanței, precum și bugetul și supravegherea bugetară macroeconomică. Este clar că noi, guvernatorii Băncii Centrale Europene, considerăm că supravegherea investitorilor și protejarea deponenților joacă un rol pentru a motiva diversele state, diversele guverne în direcția unei abordări înțelepte. Înțeleg din nou sugestiile unora sau altora, dar acest lucru nu coincide cu poziția noastră. Mulțumesc, Chiar acum în numele conservatorilor și reformiștilor, Vicky. Mulțumesc, bun venit în comisia noastră, domnule Trișe. Sunt interesat întotdeauna de ce aveți de spus. În propriul meu grup am nouă țări reprezentate, șapte dintre care nu sunt în zona euro, dar asta nu înseamnă că nu suntem extrem de interesați. Și ca raportor la cadrele bugetare am înaintat deja amendamentele solicitate, cum ar fi instituții independente pentru supraveghere, pentru pregătirea prognozelor să fie obligatorii în zona euro. Deci, Ah, ne ascultăm cu mare atenție. Vreau să mă refer la un subiect care ne afectează pe toți și anume băncile și în special băncile cu activități transfrontaliere. Unii au fost surprinși că nu s-a vorbit mai mult despre lichiditate bancară, obligațiuni bancare ah, săptămâna trecută la întâlnirea eurozonei. Poate vreți să comentați puțin în acest sens. Unul dintre elementele de care ne-am dat seama în criză au fost diferențele în reguli privind falimentul care creează probleme pentru a avea mecanisme ordonate care să se ocupe de crize de lichiditate a băncilor. Nu ați trecut pe lista de lucruri pe care ați dori să le vedeți o revizuire a regulilor privind falimentul în situații transfrontaliere. După părerea mea, e ceva fundamental pentru a încerca să ne asigurăm că contribuabilul nu trebuie întotdeauna să își asume și să plătească. Sunteți de acord cu această afirmație? Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că sunt întru totul de acord cu faptul că la nivelul Europei, ca și pe plan uh, global, ar fi foarte important să avem coordonarea adecvată a regulilor privind falimentul pentru instituții transfrontaliere. Este una dintre lecțiile cele mai importante pe care le-am învățat, pe care le-am văzut după evenimentele tragice din uh, septembrie 2008 și este un lucru examinat nu doar pe plan european, ci și pe plan mondial la Consiliul privind stabilitatea financiară în legătură cu uh, Comitetul de la Basel. Cred că a spus ceva foarte important. Este clar că în măsura în care avem finanțe globale integrate și avem instituții transfrontaliere și în special vorbim despre cele care au importanță sistemică pe plan continental sau mondial, e important să progresăm în acest domeniu. Nu e ceva ușor, dar vă bucurați de sprijinul de plin al BCE pentru a face progres în acest domeniu, pe care noi îl considerăm ca fiind foarte important dacă vrem să evităm pe viitor mari noi, dificultăți majore, după cum s-a văzut și era extrem de vizibil, în special în momentul falimentului Lehman Brothers, pentru că a fost atât de clar că regulile de cealaltă parte a Atlanticului diferau foarte mult de regulile de pe partea noastră Atlanticul mai ales între New York și Londra. A fost ceva foarte clar. Deci o problemă și europeană și globală, în special în economiile mai avansate. Mulțumesc. Acum, din partea verzilor, Filip. Mulțumesc. Vreau să revin la ce a spus în ce privește elementele fundamentale ale Uniunii Europene în ansamblu. Spuneți că se prezintă cu o situație de deficit bugetar mai bun decât ce au, Uniunea Euro- ce au Statele Unite și Japonia în comerțul exterior, situație relativ echilibrată. Insistați foarte mult asupra faptului că în cadrul guvernanței economice europene trebuie ca o serie de țări care nu sunt competitivi să revină la competitivitate, presupun să încurajeze să fie capabile să exporte, trebuie să uh, nu se exporte unele în altele, ci înspre exterior. Sunteți deci avocatul în Europe care să fie în excedent comercial general. O a doua întrebare, atunci când priviți faptul că există o situație macroeconomică destul de diferită în funcție zona euro. E o um, redresare în Scandinavia și a, în zona fostei mărci germane. Care sunt celelalte pârghii pe care le-ați recomanda pentru a permite să existe orientare politică mai fină, mai bine adaptată situațiilor atât de diferite, să zicem cea din Germania sau Grecia sau Belgia? Mulțumesc. La prima întrebare aș spune că nu e doar, evident, poziția BC, dar mi se pare și poziția tuturor guvernelor și cu siguranță a Parlamentului European de consolidarea competitivității europenilor și deci de a permite europenilor ca pe această cale să aibă acces la mai multă creștere, mai multe locuri de muncă, un nivel de viață mai bun pe cap de locuitor și în consecință să ajung într-o situație mai bună, rămânând uh, echilibrat în același timp și văd competitivitatea, o creștere a competitivității, o îmbunătățire a acesteia, ca dând o marjă suplimentară de manevră pentru crearea de locuri de muncă și creștere a nivelului de viață pentru toți europeni. Și evident este esențial pentru că avem un nivel al șomajului care nu este acceptabil și deci pentru concentrarea marjii de manevră suplimentară pe care am dat-o crescând ne competitivitatea, creând noi locuri de muncă, mi se pare cel mai de dorit. Acestea fiind spuse, e adevărat că suntem echilibrați și avansez ipoteza că europenii din Uniunea Europeană, din zona euro, vor rămâne echilibrați pentru că asta corespunde în linii mari la cea care a fost atitudinea lor istorică după al doilea război mondial, colectiv nu suntem în mare dezechilibru și un echilibru în permanență. Putem uh, să credem că într-o strategie pe termen uh, îndelungat, uh, demografia europeană este aceea că pentru a avea un anumit nivel de excedent al balanței de plăți curente este mai de dorit decât inversul. Deși vedem țări avansate care ele însele au deficite externe aproape permanente, structurale și mai, <clears throat> și înțeleg că e rezonabil atunci când s-a pregătit uh, bine în domeniul pensiilor pentru o piramidă a vârstelor care se va deforma în anii următori. În ce privește cea de-a doua întrebare, aș spune pur și simplu, foarte pe scurt, că în zona euro suntem într-o zonă în care politica monetară este un uh, fapt și în care trebuie să spun mă bucur foarte mult să pot în fața dumneavoastră să repet că trebuie să dăm concetățenilor europei stabilitatea prețurilor pe care o doresc și care corespundea cu ce s-a observat în mai multe țări, mai puțin de 2%, aproape de 2%, Bineînțeles, acesta este un element și poate exista situații în care celelalte instrumente ale politici economice care stau la îndemâna guvernelor trebuie să fie utilizate cât mai activ cu putință. E vorba de politici bugetare, politici de reformă structurală și aș menționa și semnalele care pot fi date în ce privește evoluția costurilor într-o economie și aș spune de asemenea măsurile care pot fi adoptate în ce privește regulile de prudență, pentru că unul dintre marile învățămintele crizei este că regulile prudențiale în sens sistemic pot să joace un rol foarte important și nu l-au jucat în trecut, dar trebuie să-l joace în viitor. Mulțumim. Acum din partea GUE, colegul Portaș, Jorgen. Und vielen Dank auch, dass Sie hier Mulțumesc și eu mulțumesc pentru că sunteți la dispoziția noastră pentru acest schimb de opinii. Domnule Trișe, dumneavoastră faceți referire la credibilitatea statului, care sigur că este necesară. Nu, uh, nu e nicio niciun dezacord. Dar data trecută am spus în discuția noastră problema asupra îndatorării. Ei bine, sau cauza îndatorării de astăzi este legată, în primul rând, de criza bancară și financiară. Nu este o problemă morală, de risc moral al uh, statului, ci e vorba de o credibilitate a sistemului bancar aici. Și eu cred că, totuși, e nevoie de o acțiune mult mai ofensivă uh, pentru credibilitatea băncilor, pentru sectorul, sectorul bancar. Uh, pentru că Banca Centrală Europeană a fost partenerul uh, nostru uh, în uh, depășirea crizei, dar restul sectorului bancar pune în continuare probleme. Și de asemenea vreau să pun o întrebare legată de euroobligațiuni. Pot să înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră din perspectiva dumneavoastră, dar oare nu Uh, ar fi un mult mai mare ajutor pentru statele supraîndatorate dacă ar avea posibilitatea de a utiliza euroobligațiune pentru a-și plăti datoriile. Acest lucru ar duce, ar duce la, pentru uh, Grecia, Portugalia, Spania și alte țări la uh, rate ale dobânzii mult mai mici și ar putea așadar să își plătească mult mai bine datoriile față de sistemul actual. Dacă ne uităm și la ce s-a întâmplat în Japonia, uh, și acolo piața financiară are uh, probleme și uh, problemele de acolo pot să crească ratele dobânzilor la noi. Așadar, acesta nu ar fi un argument în favoarea euroobligațiunilor. Mulțumesc! Thank you very much indeed. I would... Mulțumesc! Uh, aș uh, întări ce a spus dumneavoastră în ce privește sectorul financiar sectorul financiar a dovedit un nivel de fragilitate cu totul inacceptabil și a cerut tuturor statelor, tuturor economiilor avansate să se mobilizeze pentru a evita ce ar fi putut fi cea mai gravă criză de la primul război mondial cu încoace, nu doar de după al doilea război mondial, ceea ce e clar și adevărat motivul pentru care este atât de important să tragem toate învățămintele de pe urma ce s-a întâmplat. Dar, acestea fiind spuse, ce e adevărat în toate economiile avansate, stă diferit când ne uităm de la o țară la alta. Într-o abordare țară cu țară există țări care au probleme, cum a sugerat dumneavoastră, exclusiv probabil în cauza dificultății sectorului bancar, dar există și țări care au probleme pentru că au avut politici fiscale proaste și adevărat în Europa și adevărat și în restul lumii. Trebuie să recunoaștem acest fapt și sunt convins că trebuie să facem tot ce e necesar în ambele dimensiuni. Aveți perfectă dreptate să insistați asupra dimensiunii bancare și cred că trebuie să fim atenți și în ce privește dimensiunea fiscală. În orice caz, am evitat o catastrofă îngrozitoare care fi putut să se materializeze pentru că semnătura suverană a statelor a fost credibilă în perioada crizei. Dacă n-ar fi fost aceste semnături credibile și în acel moment am fi fost în imposibilitatea de a evita această criză. Deci, pentru că nu putem exclude nimic pe viitor, toate lecțiile bune pe care le învățăm de pe urma crizei, trebuie să avem această semnătură suverană. Mă refer la Europa, dar și la restul lumii, care să fie credibilă. Este o parte a protecției generale împotriva unei posibile dificultăți care să vină. Ce privește observația privind euroobligațiunile, am explicat și în precedent de ce noi considerăm că în această etapă nu este recomandabil. Înțeleg argumentul dumneavoastră și aș spune doar că din acel punct de vedere nu suntem convinși că toate argumentele sunt suficient ponderate, cântărite. Mulțumim foarte mult. Acum din nou la Pepe Bernhaus. Uh, <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări. Una se referă la Japonia Ultimele intervenții pe piața monetară uh, trebuie să slăbească valoarea crescândă a monedei uh, japoneze, ajutând astfel economia Japoniei. În același timp, uh, banca vinerea trecută a făcut o injecție de 10 de miliarde în, pentru a preveni un colaps al um, sistemului financiar. Întrebarea mea este, ultimele evenimente pun oare din nou uh, întrebarea uh, pericolului unui colaps la nivel global al piețelor financiare și dată fiind interconectivitatea tuturor piețelor financiare, care vor fi efectele pentru Uniunea Europeană. Și încă o întrebare. La sfârșitul lui octombrie, din păcate, cred că din păcate, ar spune și alți colegi, se termină mandatul dumneavoastră. Date fiind uh, foarte multe probleme care există în momentul de față, vreau să știu care sunt uh, prioritățile dumneavoastră personale pentru lunile care vă rămân în acest mandat, ce doriți să rezolvați pentru ca uh, urmașul uh, dumneavoastră să preia o bancă solidă și dat fiind că urmează uh, iarna, să preia o casă care să fie uh, pregătită să reziste iernii. iernii. Very much. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, în ce privește Japonia, după cum ați văzut săptămâna trecută, a existat consens între ramurile executive și guvernatorii băncii centrale la G7 pentru a exprima sentimentul nostru comun în ce privește semnalul pe care a fost bine să-l dăm pieții în ce privește acele fluctuații, în ce privește monedele, valutele principale pentru a vedea care e cel mai bun semnal posibil de dat în situația respectivă. Nu voi insista acum foarte mult asupra impactului, asupra ceea ce observăm în ce privește Japonia. Ne uităm cu mare atenție, desigur, la tot ce se întâmplă acolo, în ce privește impactul asupra economiei japoneze și impactul posibil asupra partenerilor japonii. Există exemplul cu ce s-a întâmplat la Kobe și trebuie să vedem exact în ce domeniu am putea considera că e o situație diferită. Este clar că tragedia omenească este îngrozitoare. Profilul obișnuit după o astfel de tragedie este că mai întâi este o scădere mare a activităților care se leagă direct de drama respectivă și după o anumită perioadă de timp se absorbe și apoi apare perioada de reconstrucție, care în sine este o activare, ca să spun așa, activităților. E un echilibru extrem de delicat ca să judeci exact profilul, dar urmărim situația cu mare atenție și trebuie să vedem ce se întâmplă și pe plan nuclear, care e o problemă nu doar pentru Japonia, ci pentru întreaga lume. De... Și care va avea efecte peste tot în lume. În ce privește cea de-a doua întrebare, aș spune că din când în când sunt întrebat dacă perioada actuală este extrem de solicitantă sau nu, dar vreau să spun clar că sentimentul că toate perioadele sunt uh, foarte solicitante. De la înființarea euro a trebuit să facem față a exploziei domeniului digital, apoi um, evenimentele de pe 11 septembrie, decizii dificile, mm, șocul petrolier, șocul cu alte produse și nu pot să vă ascund că criza din 2007 și 2008 au fost extrem de solicitante și trăim într-o perioadă extrem de solicitantă, deci aș spune că voi continua să-mi fac uh, sarcina cu toți colegii, în toate deciziile se iau fie de către Consiliul Executiv cu șase membri, fie de cei care sunt membri ai Consiliului Guvernatorilor și acolo suntem 23 de membri, deci cu toți colegii, echipa, încearcă, încercăm cu toții să fim la înălțimea sarcinilor într-o perioadă dificilă, după cum facem cu toții, pentru că aș spune, pentru toate instituțiile europene este o situație foarte solicitantă, pentru toate instituțiile europene și m-ați întrebat, m-ați rugat să mă concentrez pe un aspect, aș spune că dacă am putea avea această îmbunătățire extrem de importantă pe care dumneavoastră o discutați în ce privește guvernanța în Uniunea Europeană cu cei 27 și cei 17 ar fi foarte important pentru noi toți pentru un viitor mai îndepărtat. Mulțumim foarte mult. Acum din partea socialiștilor și democraților Edward. A very short question. O întrebare foarte scurtă. Domnule Trișe, instituția dumneavoastră e mulțumită de modul în care guvernele europene se ocupă de problema băncilor insolvabile, ca banca anglo-irlandeză. Aveți recomandări pentru viitor dacă s-ar întâmpla din nou așa ceva? Pentru viitor, pentru termen mediu, noi eh, lucrăm deja la nivel global prin uh, uh, Consiliul de Stabilitate Financiară la nivel european și e nevoie să găsim concepte de coordonare care să fie valabile la nivel global, mai ales de cele două părți ale Atlanticului și, sigur, în interiorul Uniunii Europene. În ceea ce privește responsabilitatea imediată pe care o are guvernul irlandez în legătură cu femeiul, cu Comisia și cu Banca Centrală Europeană. Nu am comentarii. Mulțumesc. Acum numele Alde Ramon. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Trișe, Spania rămâne într-o situație de criză economică. În primele două luni din 2011, creditele bancare către uh, companii nu uh, au crescut și rata șomajului crește în pofida reformelor implementate în decursul anului trecut. Întrebarea. Există riscul de divergență economică în zona euro? A doua întrebare. În cazul în care BCE ar crește rata dobânzii în următoarele luni, care va fi impactul acesta asupra economiei spaniole și, în ultimul rând, regiunile spaniole vor avea nevoi de finanțare de aproximativ 21 de miliarde de euro. A luat în considerare Banca Centrală Europeană posibilitatea de salvare a unumitor regiuni spaniole în cazul în care acest lucru va deveni necesar. Mulțumesc! Mulțumesc! În primul rând, prima remarcă. Foarte adesea sunt întrebat cum poți să guvernezi, cum poți ca în Consiliul de Guvernare al BCE să gestionezi o uh, zonă euro în care ai Germania, pe de o parte și pe de altă parte Spania și alte țări care sunt într-o situație uh, în care creșterea economică nu, nu este una înfloritoare. Germania având o creștere înfloritoare și uh, am uh, auzit această întrebare înainte. Cum poți să gestionezi o astfel de uh, zonă economică în care Germania are o creștere absolut uh, plană și Spania înflorește? Și aș spune că de ambele maluri ale Atlanticului, atunci când trebuie să gestionezi o economie de uh, um, 300 de milioane de cetățeni mai, sau mai mulți, uh, sunt diverse țări care sunt în situații diferite, din tot felul de motive. Spania și Germania sunt mai mult sau mai puțin în situație inversă astăzi față de cum uh, erau uh, în anii precedenți. Și e același tip de, de oscilație pe care uh, putem să o vedem și pe partea cealaltă, uh, de partea cealaltă a Atlanticului. Deci, vreau să menționez că, prin definiție, ne aflăm într-o economie foarte vastă. Eu mă bucur că Germania ar putea, ar, a putut să își recâștige competitivitatea, făcând eforturi în acest sens, având evoluția economică de creștere pe care o vedem astăzi. Sigur ce lucrul acesta este benefic și pentru Spania. Și, la fel cum uh, uh, evoluția pozitivă a Spaniei aducea o contribuție benefică întregii zone euro. Cu toate acestea, cred că Spania a luat niște pași foarte importanți pentru a-și îmbunătăți situația și sigur că acești, uh, drumul pe care merge nu este neapărat unul ușor um, din punct de vedere imediat, dar cred că Spania merge în direcția cea bună. În ceea ce privește politica noastră monetară, am spus că nu mai am nimic de adăugat față de ceea ce v-am spus la începutul acestei luni. Pot să vă spun doar că, din nou, sacina noastră este stabilitatea prețurilor în zona euro în întregime. 1,97% procentul pe care l-am menționat se referă la zona euro în întregimea ei. Și este foarte important să menținem acest obiectiv, pentru că acesta este uh, lucru pe care ni-l cer cetățenii europeni, nu doar pentru că este înscris în tratat, ci și pentru că oamenii simt că este foarte important pentru toți cetățenii europeni, mai ales pentru cei mai săraci și, pe cei, și pentru cei mai vulnerabili, uh, Așadar, întotdeauna vom lua deciziile care ne permit să menținem stabilitatea prețurilor. Și acest factor are un impact asupra foarte, un impact foarte important, pentru că dumneavoastră știți, to- în întreaga Europa, ratele dobânzilor sunt bazate pe ratele reale ale așteptărilor privind inflația în anii următori și pe premiile de risc și dacă trebuie să te concentrezi asupra uh, acestor elemente, dacă ai așteptări de inflație care cresc, atunci, în mod imediat, uh, rata dobânzii pe termen mediu și lung va crește, ceea ce nu ar fi neapărat uh, ceea ce avem noi nevoie în situația dată. Deci e foarte important să ancorăm în continuare foarte solid așteptările privind inflația. Nu am niciun comentariu de făcut uh, cu privire la salvarea nimănui. Întrebarea era legată de autoritățile locale spaniole, dacă am înțeles bine. Nu, sigur că nu. Nu, nu ne gândim uh, absolut deloc să ne implicăm în astfel de activități. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele ECR, Dirk. Mulțumesc. Domnule președinte, Consiliul European, dacă el va aproba acordul de săptămâna trecută, fondul pentru salvarea zonei euro va trebui să intervină în piețele primare, în piața primară. Acordul însă nu dă dreptul de a cumpăra obligațiuni pe piața secundară, soluția pe care știm că a susținut-o Banca Centrală Europeană. De asemenea, în acest acord este posibilitatea de a extinde uh, credite preventive țărilor care pierd temporar accesul la lichidități. Domnule președinte, care credeți că ce părere aveți despre domeniul de, de sfera de aplicare a acestui uh, fond, uh, așa cum este el prevăzut în acordul preliminar? Mulțumesc pentru întrebare. După cum vă amintiți, poziția Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene a fost următoarea. Fondul prezent, fondul actual și cel viitor, trebuie să fie îmbunătățite în canti- și din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ. În ceea ce privește cantitatea, ceea ce a fost decis de către ramurile executive ni se pare proporțional uh, cu ceea ce ne așteptam și pentru fondul de stabilizare de astăzi și pentru fondul viitor, 500 de miliarde de euro, ni se pare o cifră corespunzătoare, o cifră, credibilă și uh, nu ezit deloc să spun asta. În ceea ce privește flexibilitatea, există elemente de flexibilitate care au fost introduse în uh, decizie, în principiu, și alte elemente pe care le-ați menționat și dumneavoastră, mai ales intervenția pe piețele secundare, care nu există în acest uh, text și nu, așadar deviază de la recomandările noastre. Am să mă opresc aici, pentru că mi-am exprimat deja poziția publică în numele Consiliului Guvernatorilor. Mulțumesc. Acum în numele PP, Jose Manuel. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-mi cer scuze pentru că am venit uh, târziu. Uh, n-a fost vina mea, avionul meu a întârziat. În ceea ce privește mecanismul permanent de salvare, la reuniunea G20 din noiembrie s-a anunțat că instituții private vor trebui să plătească parte a costurilor salvării. Banca Centrală Europeană, prin reprezentanții de atunci, au spus că acest lucru va crea o volatilitate enormă pe piețe, crescând rata dobânzii. O lună mai târziu, am înțeles că acest mecanism va fi introdus în 2013, uh, va fi activat de la caz la caz și urmărind orientările. Um, eu știu care a fost cazul Argentinei în 2004 când s-a utilizat un astfel de mecanism, ceea ce a fost o situație controversată. Domnule președinte, credeți că uh, situația așadar acum este diferită Uh, în ce măsură credeți că uh, entității private, entități private pot să susțină costurile unui mecanism de salvare? Cred că a existat un text care a fost aprobat, din câte știu, de toate guvernele vizate, publicat pe 28 noiembrie anul trecut și care, în mod clar, spune că Uniunea Europeană va utiliza regula globală a femeii în ceea ce privește acest, acest subiect. Și am să rămân la această formulare. Între timp, șefii de stat și de guvern la reuniunea lor recentă au reafirmat și au publicat ca anexă la comunicatul final acest cod pe care eu îl consider ca fiind, prin definiție, poziția Uniunii Europene reafirmată în mod solemn și care este foarte importantă. Și eu am spus în numele Consiliului Guvernatorilor că aceasta a fost o clarificare utilă, pentru că se spune că Uniunea Europeană are aceeași reguli ca și restul lumii, ceea ce e foarte important, sigur, în ceea ce privește poziționarea uh, semnăturii suverane la nivel global. Mulțumesc. Acum numele S și D, Liam. Oui, monsieur le président, les... Mulțumesc, domnule președinte. Băncile centrale americane și britanice sunt uh, dotate să treacă peste aceste neajunsuri pentru că au posibilitatea de a monetiza deficitul public, ceea ce nu Uh, putem face și noi. Banca Centrală Europeană interzice acest lucru, însă Banca Centrală Europeană a cumpărat de pe piețe secundare datorii suverane. Acum câteva săptămâni, Banca Centrală Europeană a, încercat, a încetat să mai cumpere datoria suverană greacă și ratele de dobânzi pentru datoria greacă au sărit până la 15%. Nu vi se, vi se pare că există o uh, relație cauză-efect sau situația din Grecia este atât de gravă încât ar trebui să avem în vedere uh, restructurarea datoriei sale. După cum știți, Banca Centrală Europeană are o doctrină care constă în a separa, a separa cât mai strict posibil măsurile de politică monetară, așa zis, standard și legate de dobânzi și care sunt fixate pentru a ne permite stabilitatea prețurilor pe termen mediu, conform tratatului și conform cerințelor cetățenilor. După aceea avem măsurile tipici nestandard, care au apărut după ce criza a lovit o parte a pieței și care au dus la anumite distorsionări și la comportamente alarmante în anumite părți ale pieței. Printre măsurile non-standard pe care le-am luat, s-a numărat alocarea uh, lichidităților full allotment at fixed price deci alocarea unor lichidități pentru a refinanța băncile la fiecare șase luni. Acest mecanism a fost retras acum, însă am avut uh, intervenții pe piața covered bonds și programe uh, cum ar fi cel la care ați făcut referire. Mi se pare că toate aceste măsuri non-standard vizează în fiecare caz să ne permită să avem o mai bine, o mai bună punere, punere în aplicare a politicii monetare. În circumstanțe legate de funcționarea piețelor. De aceea, ca și în prezentarea noastră, mea, am menținut pentru trimestrul următor măsurile non-standard de alocări de utilități pe trei luni pe baza full allotment și în același uh, fel luăm în considerare celelalte măsuri care au natura de a ne permite să restabilim atâta timp cât ne permite circumstanțele, cât ne permit circumstanțele, canalele de transmisie a politicii monetare. Vă mulțumesc. Uh, Rodi Crața din partea PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Vroiam să vorbesc despre euroobligațiuni, însă deja ați răspuns pe această temă și în legătură cu măsurile de susținere pentru um, obligat, acțiunile de stat pe piața deschisă. Dumneavoastră credeți că, după cum a fost cazul până acum, noul pact va aduce valoare uh, adăugată noului pachet de guvernanță economică? În al doilea rând, creșterea dobânzilor. Există studii care spun că acestea vor împiedica redresarea zonei, zonei euro. Ce părere aveți despre acest lucru? La primul punct, eh, munca este încă în curs. Mie mi se pare că s-au înregistrat o serie de progrese, chiar recent, cu privire la calitatea guvernanței în cele 27 de state membre și în cele 17 membre ale zonei euro. Este o muncă uh, ce continuă și Parlamentul este pe deplin implicat în discuția respectivă. Aș reitera faptul că ne bazăm foarte mult pe influența dumneavoastră și pe conlucrarea dumneavoastră cu celelalte instituții europene. În al doilea rând, aș spune din nou că ni se cere să asigurăm stabilitatea prețurilor pentru 330 de milioane de cetățeni. Este o responsabilitate foarte importantă de care ne-am achitat în trecut, de care ne vom achita în viitor și, în orice caz, este vorba de o precondiție pentru creștere durabilă pe termen mediu și lung. Dacă noi nu suntem credibili în domeniul stabilității prețurilor, vom vedea toate neajunsurile uh, și vom vedea că toate avantajele zonei euro se vor deteriora pentru că uh, așteptările vor scădea. Atunci când spunem că respectăm stabilitatea prețurilor, nu afectăm uh, creșterea și crearea de locuri de muncă îndeplinim una dintre condițiile pentru uh, creștere durabilă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Înapoi la uh, socialiști. Domnule Tișe, în momentul actual avem state îndatorate care amenințează stabilitatea zonei euro. Încerc să nu și aceste încearcă să nu utilizeze fondul de stabilitate temporar. Când vom avea un fond de stabilitate permanent și statele vor fi într-o situație de criză și vor trebui să uh, utilizeze fondul respectiv, însă nu vor afecta stabilitatea euro datorită dimensiunilor mici. Uh, Uh, credeți că ar trebui să fie, să, s-ar califica să aibă acces la fondurile respective sau nu. Aceasta este o decizie care trebuie să fie luată de uh, factorii de decizie competenți. Noi nu facem parte din acest lanț de luare de decizii. În al doilea rând, acest fond se bazează pe ideea că toate statele sunt uh, tratate în același fel, indiferent de dimensiune. Acest lucru se aplică pe, pentru toate guvernele și nu se face nicio diferențiere între statele mici, mari și foarte mici. Este un lucru extrem de important. Un stat poate să fie mic și vizibil și poate să creeze probleme. Poate nu pentru euro, dar pentru stabilitatea financiară a zonei euro în totalitatea sa. Fac diferența între moneda euro în sine, care este susținută de faptul că timp de 12 ani a asigurat un nivel remarcabil de uh, Uh, stabilitatea prețurilor chiar mai mare decât cea din ultimii 50 de ani precedenți, ci și zona euro consolidată care are o situație mai bună din punct de, de vedere al deficitului public. O situație mai bună decât cea a economiilor avansate. Însă, insist asupra faptului că pentru stabilitatea financiară a zonei euro în totalitatea sa, diverse state, inclusiv mici, pot avea o influență, însă în orice caz, aici vorbim despre o regulă, că toate statele trebuie să fie egale în ceea ce privește euro. Vă mulțumesc pentru PPE, Astrid. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, ați reamintit aici rezervele dumneavoastră în legătură cu introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare doar la nivel european. atunci când Parlamentul a votat susținerea unei asemenea măsuri, fără să aștepte măcar un studiu de impact. Aș dori poate să depășim discuțiile de principiu pentru a intra mai în fond ce ar însemna în mod practic introducerea unei asemenea taxe doar la nivel european sau chiar la, doar la nivelul grupului euro. Piețele financiare, financiare funcționează de așa natură încât uh, o taxă de 0,1%, de exemplu, să ducă la o delocalizare. Și cumva avantajele competitive sunt de partea Uniunii. Sau dacă dumneavoastră propuneți o altă metodă pentru a ca sectorul bancar și financiar să participe la solidaritatea mondială. Am notat că în discursul dumneavoastră ați salutat ați salutat faptul că Comisia ia în vedere, are în vedere introducerea acestor bank levies. Pentru că există destul de multe taxe bancare în diverse state europene. Cum uh, ave, vă gândiți la aplicarea acestor taxe bancare la care se gândește uh, comisia, mai ales că nu ați răspuns foarte bine la întrebarea doamnei Crața în legătură cu impactul euro. Dacă nu cumva avem nevoie de susținerea anumitor state membre pentru a accelera reformele economice. În 15 martie, martie președintele Eurogrupului Jean-Claude Juncker a spus că nu aduce niciun fel de valoare adăugată și că există deja mecanisme asemănătoare. Cum evaluați această uh, afirmație că este prea mult zgomot pentru nimic, o bătălie a egourilor politicienilor. Dacă am înțeles bine ce ați spus, poate nu sunteți de părere că acum trebuie să punem accentul pe politicile economice care riscă să fie deturnate de la obiectivul inițial care este guvernarea euro. Ni se spune că există un pachet european care trebuie să aibă prioritate. Dumneavoastră puteți conta pe noi uh, și am încheiat, doamnă președinte. Astăzi uh, subliniez că ai dispus de 3 minute și 40 de secunde. Domnule Trișe. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. Confirm cu dragă inimă că poziția noastră este că ar fi că taxa ar fi oportună dacă ar fi introdusă la nivel mondial. Pentru că altfel creează o diferență între tranzacțiile financiare din Europa și cele realizate în restul lumii, nu doar în Statele Unite, dar și în Asia, în statele în dezvoltare și și în statele dezvoltate. Noi cerem condiții egale uh, și aplicarea regulilor în mod echivalent la nivel mondial pentru a avea într-adevăr condiții egale la nivel internațional. Asta este o remarcă de ordin general care nu se referă la taxa în sine, care necesită o serie de examinări particulare. În ceea ce privește a doua remarcă făcută de dumneavoastră, considerăm că este un lucru bun ca aceste prelevări, aceste taxe avute în vedere de unele state membre, și aici există atitudini diferite ale diverselor state membre, însă atitudinea Comisiei cum că aceste taxe ar putea să financeze fondurile de redresare este una inteligentă. În ceea ce privește pactul pentru euro, acesta merge în direcția cea bună. Există multe lucruri enunțate în pact care merg în direcția corectă și care concretizează la nivelul guvernelor vizate ceea ce am recomandat chiar noi. Am spus acest lucru. Există un aspect interguvernamental care ține de euro, un aspect pe care am fi vrut să îl vedem înscris în mai multe texte considerăm că există mai multe aspecte care ar trebui să fie introduse în funcționarea normală a instituțiilor europene. Poate și Parlamentul însuși își va da seama că ar trebui să le introducă, dat fiind consensul guvernanților din domeniu. domeniu. Este un lucru pozitiv care merge în direcția cea bună și ca, care ar trebui să fie integrat pe cât posibil în funcționarea normală a instituțiilor europene. Vă mulțumesc. Trecem la următoarea întrebare din partea PPE. Domnul Nitras. Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Od kilku miesięcy... Vă mulțumesc pentru această oportunitate. Pentru câteva luni ați fost șeful Consiliului pentru Risc Sistemic, dat fiind că acest Consiliu este, are natură secretă, aș dori să vă pun întrebări în legătură cu anumite riscuri potențiale. În primul rând, aici, la Parlamentul European și în instituțiile europene, de câteva luni lucrăm pentru a ține sub control deficiturile din uh, bugetele statelor membre. Însă mulți deputați spun că acesta este doar începutul și problema adevărată s-ar uh, putea să fie rata de îndatorare a gospodăriilor. În acest context, vă întreb dacă acest nivel de îndatorare care este comparabil între statele membre, în unele state guvernul încearcă să limiteze îndatorarea gospodăriilor, alte guverne încearcă să stimuleze datoria respectivă, acest lucru reprezintă o amenințare. A doua întrebare. Atunci când vorbim despre procedura unor deficite excesiv, în exces, un asemenea experiment s-a terminat în nouă state membre. Un experiment care se referea la deschiderea unor uh, fonduri de pensii independente. Experimentul a eșuat pentru că statele membre au ajuns la concluzia că dacă s-ar preleva sumele, sumele respective, uh, s-ar putea uh, elimina deficiturile bugetare. Vă mulțumesc. Domnule președinte, am o anumită dificultate aici pentru că prima întrebare este adresată președintelui Consiliului pentru risc sistemic și am spus de la început că vom face o diferență foarte clară între cele două atribuții. Și eu întotdeauna am spus că problema va fi comisia mea și nu dumneavoastră. Dar este bine că că este, eu cred că ar fi bine să vă vorbesc despre acest Consiliu pentru Risc Sistemic într-o audiere separată. Pentru că tratatul face foarte, menționează foarte clar că nu este vorba de aceeași, aceeași uh, entitate și atunci când vorbesc despre Consiliul de Risc Sistemic, vorbesc pentru întregul Consiliu și atunci când vorbesc uh, în calitate de șef al Băncii Centrale Europene, vorbesc pentru Banca Centrală. Deci voi lăsa pe mai târziu prima dumneavoastră întrebare. Și contez pe președinta comisiei dumneavoastră că va organiza o audiere potrivită pentru acest uh, subiect. Acum, în legătură cu a doua întrebare, ați menționat fondurile de pensii și problema foarte importantă a contabilității fondurilor de pensii. Știu că comisia este foarte atentă pentru a încerca să găsească cea mai bună soluție în circumstanțele actuale. Știm că este vorba de uh, că este vorba de un lucru dificil, să ținem cont de cifrele Eurostat. Noi nu avem nicio responsabilitate în domeniul respectiv, însă cerem ca o combinație de judecată corespunzătoare și contabilitate normală să nu determine niciun stat să abandoneze conceptul de pensie finanțată uh, și să treacă la un concept de pensie nefinanțată. Acest lucru nu ar fi justificat în ceea ce ne privește. Vă mulțumesc. Rămânem la reprezentanții PP. Ai cuvântul tu, Marcus. Mulțumesc. Domnule președinte, am să încerc să vorbesc cât mai puțin, cât mai scurt. Vreau să mă refer la mecanismul european de stabilitate, dar de fapt l-ați uh, explicat din tot felul de unghiuri. Mi-aduc aminte că și la una din ultimele audieri de aici, din Parlament, am discutat și despre activitățile Băncii Centrale Europene în ceea ce privește cumpărarea pe piața secundară de uh, uh, titluri mobiliare de stat. Acest mecanism am înțeles că poate să cumpere uh, credite și pe piața primară. Întrebarea mea este, Banca Centrală Europeană nu vede aici o încălcare a clauzei no bailout sau se poate face acest lucru în cadrul tratatului? tratatului? Mulțumesc. Is of course. Ce facem noi, desigur, este fezabil în baza tratatului european. Este de la sine înțeles și, din câte știu eu, este și judecata juriștilor BCE, a juriștilor de la Consiliu și a juriștilor Comisii. Aș spune că noi înșine facem acest lucru pentru a ajuta să se refacă o să se restabilească o funcționare mai bună, mai corectă a politicii, a mecanismului de transmisie a politicii monetare. Acesta e motivul pentru care facem acest lucru și am făcut acel lucru. Acesta e motivul. Și desigur că este posibil în conformitate cu tratatul și desigur că ne gândeam că mecanismul de stabilitate ar putea face acest lucru el însuși prin achiziționarea pe piața secundară. Am văzut din nou, după cum am spus deja, că decizia în principiu a guvernelor a permis achiziționarea pe piața primară, ceea ce nu facem deloc noi înșine. Achiziționarea pe piața primară a fost decisă în principiu de către guverne. Mulțumesc. Thank you. I... <clears throat> Mulțumim. Acum Lisa o să poată să-și pună întrebarea. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați venit încă o dată să vă întâlniți cu comisia noastră. Am două întrebări. Una se referă la mecanismul de stabilizare în zona euro, care a însoțit de pachetul de competitivitate prevede sprijin pentru întreaga chestiune a abordărilor interguvernamentale, a modului în care funcționează Europa. Parlamentul, după cum probabil că știți, a lucrat la pachetul de guvernanță economică care se bazează pe metoda comunitară. Cum vedeți cele două procese în conlucrare? Cea de-a doua întrebare se referă la faptul că măsurile care au fost recomandate sunt recesive pe termen scurt. Cum putem garanta că pe termen mediu și îndelungat ajustarea prin reducere de salarii în țările mai puțin competitive și de asemenea nu va duce și la pierderi de productivitate și nu va forța economiile uh, zonei euro să se îndepărteze în loc să se apropie. Mulțumesc. Mulțumesc. La primul punct, după cum m-ați auzit, am spus că în ce privește metoda instituțională pentru acest uh, mecanism ESM, după cum sunt convins că și Parlamentul va sprijini recursul cel mai larg posibil la metoda comunitară. Și este un lucru care nu în mod surprinzător este poziția noastră din cât înțeleg, și e și poziția dumneavoastră. Și am aceeași observație pe care trebuie să o fac și pentru pactul de competitivitate ne a spus că există elemente foarte bune în pact și că ar trebui să fie incorporate în guvernanța economică pe care o discutați dumneavoastră. În ce privește competitivitatea, ce e foarte important este ca fiecare economie să țină în mod adecvat în cont de faptul că asigurăm stabilitate într-o modalitate care să fie foarte clară, pentru că arătăm de la bun început că pentru noi benchmark-ul este de mai puțin de 2, aproape de 2 și realizăm acest lucru, suntem credibili și asta are consecințe pentru evoluția nominală a mai multor prețuri, inclusiv uh, costurile cu forța de muncă unitare. Deci trebuie să ținem cont de progresul în materie de productivitate și, după cum am spus deja, cu cât e mai mult progres în, pro- în productivitate în toate economiile, cu atât e mai mult spațiu de manevră pe care îl dăm pentru crearea de locuri de muncă, pentru creștere. Deci e ceva extrem de important. Cu cât facem mai mult în direcția îmbunătățirii competitivității, cu atât depunem eforturi mai mari pentru convergența în Europa și în zona euro. Mă refer la moderarea salariilor în generare, pentru că țările care au pierdut competitivitate e un lucru important, sigur, pentru că s-ar traduce în uh, costuri uh, unitare care ar fi mai competitivitate. Am menționat cazul Germaniei și e clar că Germania și-a consolidat în mod considerabil propria competitivitate prin progres în productivitate și moderare în costuri în general, ceea ce acum îi permite să aibă mai multă creștere și mai mare creare de locuri de muncă, ceea ce este, desigur, un obiectiv foarte important în economiile în care încă mai avem un nivel de șomaj mult prea ridicat. Mulțumesc! Mulțumim! Acum Gay Mitchell. Mulțumesc! Mulțumesc președintelui BC guvernul irlandez din prezent a ignorat unele avertismente care au venit de la Comisia Europeană. Guvernul irlandez de atunci și investitorii au investit în bănci pentru că iar Banca Centrală Europeană a continuat să aibă rate reduse de dobândă, dar n-a avut inflație în ce privește activele. O chestiune, domnule Trișe, la care, despre care vă tot întreb de 2 ani și jumătate, iar contribuabilul irlandez, până la urmă, și-a asumat aproape toată responsabilitatea și o mare parte pentru datorii care nu au fost publice, ci private. Dumneavoastră și Banca Centrală ați investit în băncile irlande care au făcut acest tip de rolling over. Nu credeți că acest tip de investiții trebuie să fie permanente, să permiteți băncii centrale să devină acționar mai degrabă decât cineva care dă împrumuturi? E un moment important pentru Irlanda și zona euro însăși. Ce crede despre această sugestie? Mulțumesc. Mai întâi am revenit la ce am spus deja. Politica monetară este un fapt. Este ceva dat pentru toate țările zonei euro. Mărim uh, ratele în 2002, la sfârșitul lui 2005 conform consilierii bune a 10 guverne din cele 12. Și am considerat că trebuie să mărim ratele pentru că a trebuit să avem stabilitate. Am refuzat să scădem ratele în 2004, la începutul 2004, când am avut o rată de dobânzi de 2% și alții au spus că 1%, alții din economiile avansate și noi am refuzat să scădem rata. Sfaturile bune ne-au fost date de către șefii țărilor uh, celor mai importante din Europa. Și, și, și. Deci ați putea spune că tot dobânzi e prea redusă pentru Irlanda. Dar acestea erau ratele dobânzii care au fost adecvate pentru a avea stabilitatea prețurilor pentru zona euro. Și nu o să insist mai mult Politicile naționale trebuie să țină cont de acest lucru, desigur, și să exercite influența adecvată pentru a face față unor posibile dificultăți de la o țară la alta. Ar spune numai că o bancă centrală sau banca centrală este banca centrală și noi ne exercităm responsabilitatea ca bancă centrală și cerem celorlalte instituții să își asume propria responsabilitate. N-ar spune nimic altceva. Suntem bancă centrală și trebuie să ne gândim la faptul că este îndatorirea noastră fundamentală să acționăm în calitate de bancă centrală. Mulțumesc. Thank you very much. For, for once we are running slightly ahead of... Uh, în mod excepțional avem uh, un avans față de timp. O să pun și eu o întrebare pentru în sistemul catch de. Ce aș vrea să vă întreb este uh, testul de stres al băncilor. Știu că am mai discutat acest lucru și sunt conștientă de faptul că există ce s-ar putea numi un echilibru care trebuie să existe, poate în momentul de față, între încredere și transparență. Unele bănci bănci centrale s-ar putea teme că dacă am ști tot ce e de știu despre bănci, atunci am avea o criză de încredere. Dar piețele vor să știe care este situația cu datoria suverană în uh, bănci și vor să știe mai mult despre expunerile între bănci, de la bancă la bancă și are legături atât de strânse cu criza datorilor suverane și cu nevoia ca țările să fie umăr la umăr și să se confrunte, pentru că altfel ar fi o criză, să zicem, a băncilor germane. Există un interes uh, al Germaniei să ajute în proces, iată de ce fac acest lucru. În cele din urmă, n-ar trebui să ajungem în poziția cu o mai mare transparență în beneficiul pe termen delungat al sectorului bancar și investitorilor și al tuturor, n-ar trebui să ne gândim la includerea poziției datoriei suverane în uh, bilanțul băncilor sau în registrele bancare într-o mai mare măsură decât în uh, testul de stres? Mulțumesc foarte mult! Mai întâi, din câte mi-amintesc, la testul de stres precedent, titlurile de valoare generale care erau în mâinile diverselor bănci ă, erau trecute și în registre, și în bilanț, dar și în domeniul extrabilanțier au fost făcute publice, astfel încât observatorii, analiștii, să poată să-și facă propria evaluare în baza acestor cifre. Chiar dacă bilanțul băncilor nu trebuie contabilizat în sistemul mark-to-market, ci uh, pe baza regulilor adecvate care țin cont de valorile nominale. Aș spune, din nou, trebuie să fie decis și nu vreau să mă uh, substitui responsabilității celor care trebuia să decizie în ce privește BCE, care a jucat un rol în a transmite către EBA un fel de uh, ipoteze macroeconomice adecvate pentru testul de stres, dar este o decizie a EBA să vadă exact ce vor publica. Din înțelegerea mea, s-ar putea să aibă intenția de a face așa cum au făcut la primul test de stres, când li s-a cerut ce, să publice ce au ei la această autoritate bancară europeană. Eu nu vreau să mă substitui lor pentru că eu această responsabilitate, dar din nou ce a fost făcut e un lucru care ar putea să fie decis din nou. Mai dorește cineva să pună vreo întrebare? Ah, chiar multă. Gay și apoi Silvii. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și președintelui pentru răspuns. Dacă acceptă, este practic imposibil ca guvernul irlandez să se ocupe și de problema finanțelor publice pe care a moștenit-o și de asemenea să recapitalizeze băncile în același timp. E o sarcină imposibilă, înseamnă să cerem prea mult de la un stat membru? Nu, n-aș spune așa ceva, cu siguranță că nu deciziile care au fost luate de guvernul Irlandei în ultimii trei ani sunt și există și a existat un program care a fost aprobat de comunitatea internațională, nu doar de către cea europeană, ci de întreaga comunitate internațională. Acest program este esențial pentru credibilitatea Irlandei însăși și nu am nicio altă ipoteză decât că cu eforturile adecvate și înțelepte ale Irlandei, ale executivului și Parlamentului, să se recâștige încrederea care este absolut necesară. Deci ipoteza mea de lucru este că Irlanda poate să reușească și va reuși să facă acest lucru. Mulțumesc, Silvia, apoi Thomas, și apoi uh, altcineva. Mulțumesc. Există ceva care mă deranjează în modul în care diversi oameni consideră că, chiar și cu toate declarațiile recente ale Consiliului European, guvernele își vor respecta cuvintele. Poate nu avem mult altceva de sperat, dar mi se pare că obiectiv există un diagnostic care este că nu au respectat dispozițiile Pactului de Stabilitate și Creștere pentru unele dintre ele și nu au făcut ce trebuia în materie de strategie de la Lisabona. Nu credeți că comply or explain trebuie să se petreacă în alt loc și nu între ei care vor continua să-și dea titluri de bun uh, comportament? Mulțumesc. Nu. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Comply or explain nu trebuie să se petreacă între ei. Deci conformare sau explicare. Comply, conformare, este o conformare cu ceea ce vă cere comisia să faceți. În conceptul care a fost foarte recent îmbunătățit, dar cred că este foarte important să avem această inversare a sarcinii probei a majorităților calificate, astfel încât să nu mai fim în același sistem decizional ca acela din trecut. Asta numim în jargonul nostru. Mai mult caracter automat, un automatism mai mare în control și supravegherea a ceea ce se face. Toate acestea cred că dificultatea prezentului, care e foarte mare și percepută de toate guvernele și toți factorii responsabili, cerând să, fie, să se acordă mai mare atenție în viitor decât în trecut. Să ne gândim că în 2004 și 2005 puteam uh, spune, fără a fi pedepsiți, că pactul de stabilitate și creștere e o prostie ultraortodoxă. Unii adăugă uh, chiar impusă de o anumită țară care este ultraortodoxă. Chiar și țara respectivă își punea întrebări uh, în legătură cu pactul de stabilitate și creștere. Am luptat și Comisia și noi, adică Banca Centrală Europeană, împotriva unei voințe de demolare a pactului de stabilitate și creștere care s-a afirmat cu mare forță și care a dus chiar la un conflict juridic între Consiliu și Comisie. Vă aduceți aminte, a fost un proces între Consiliu și Comisie. Cred, deci, că asta trebuie să ne facă să avem mai mare fermitate în guvernanță și împărtășesc sentimentul dumneavoastră putem avea încredere până la un punct. E mai bine să existe instituții solide în care să putem avea încredere. Thomas Mann. Mulțumesc, Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Trișe, ați vorbit despre uh, obligațiunile din Germania și ați lăudat, uh, de, fapt dumneavoastră ați fost lăudat spunându-se despre dumneavoastră că uh, apărați aceste obligațiuni, cu toate că nici băncile noastre nu au respectat întotdeauna uh, cerințele. În orice caz, um, vreau să vă întreb despre uh, mecanismul de stabilitate despre care ați vorbit, uh, care se bazează pe cumpărarea de, de credite și Sigur că aici, trebuie să, aici ne temem de, de speculații. Băncile noastre trebuie să se asigure că există, în, că vor exista în toate băncile niște sisteme de um, asigurare împotriva speculei. Vreau să știu uh, care va fi poziția dumneavoastră. Uh, veți permite în continuare ca în cazul în care este necesar să se cumpere astfel de produse care totuși nu sunt sigure și prin urmare nu pot să asigure stabilitate pe termen lung? După cum am spus și mai devreme, ce am decis noi ca parte a politicii monetare este se înscrie în partea non-standard a politicii monetare de a restaura mecanismul nostru de transmisie în politica monetară. Acesta este motivul pentru care am uh, lansat acest, uh, ne-am implicat în acest program. Nu în scopul stabilității financiare, e vorba de politică monetară. Măsurile standard țin de rata dobânzii pentru a fixa, pentru a menține stabilitatea prețurilor și mai există și măsurile non-standard, în sensul că criza a perturbat piețele și nu vă spunem mai mult de atât. Mulțumesc! Elisa Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, am o întrebare de data aceasta care se referă la procesul de soluționare a problemelor băncilor care dau faliment. Cred că este unul dintre cei mai puternici factori de risc, pentru că băncile au fost cele care au adus într-o situație de criză majoritatea stă, uh, țărilor europene și am încercat să facem câțiva pași în vederea reglementării și pentru a găsi un mecanism de um, partajare a, a sarcinii, a poverii. Dacă o bancă dă faliment, dorim să uh, protejăm uh, contribuabilii, pentru că nu ei trebuie să suporte costurile. Acest proces este în curs de derulare, dar mă întreb dacă această încercare de a găsi o soluție paneuropeană nu cumva a dispărut, pentru că în uh, declarația șefilor de stat și guvern din zona euro din 11 martie, se spune foarte clar că după testele de stres, fiecare stat membru va decide dacă va dori să intervină sau nu și fiecare stat membru, așa se spune, va dezvolta propriile mecanisme pentru a oferi asistență băncilor care uh, Uh, devin insolvabile. Mi se pare, deci, că ne îndepărtăm din nou de nivelul european, apropiindu-ne de un nivel național și ignorând propunerea clară a acestui Parlament în favoarea unui cadru european pentru rezolvarea problemei, rezolvarea crizei băncilor europene. Vorbim aici despre reducerile uh, transversale, așa numitele haircuts, uh, deci vorbim despre uh, abordarea uh, falimentului statelor, dar nu rezolvăm problema falimentului băncilor. Mulțumesc, doamnă! Aș spune că testele de stres sunt o modalitate de a testa soliditatea băncilor și, de asemenea, o modalitate de a verifica dacă în circunstanțe excepționale acestea ar rezista presiunilor sau nu. Ideea nu este de a identifica băncile care dau faliment, ci de a identifica elementele suplimentare, deciziile care trebuie să fie luate de sectorul privat, de acționar, de piață, în cazul în care este uh, necesar sau în mod excepțional, dacă se va prevedea acest lucru, de către autoritățile publice pentru a recapitaliza băncile în cazul în care se pare că ele nu sunt suficiente, nu dispun de suficient capital. Și acest lucru, în mod clar, este uh, ceva la care guvernele se gândesc ca mecanism la nivel național. Nu există un mecanism de recapitalizare a băncilor în momentul de față la nivelul Europei în întregimea sa. Înțeleg că dumneavoastră, în mod implicit, solicitați un astfel de mecanism. Acesta este diferit de conceptul de a avea o soluție transfrontalieră pentru o bancă falimentară. Dar, din nou, testele de stres sunt modalitatea potrivită pe ambele maluri ale Atlanticului, modalitatea de a verifica dacă avem suficiente bănci rezistente, tocmai pentru a preveni un colaps al acestora. Nu vreau să comentez cealaltă parte a remarcei dumneavoastră cu privire la datoria suverană. Încă o dată să vă spun, conceptul care a fost uh, convenit de toate guvernele din Europa este unul care nu este diferit de restul lumii. E vorba de o doctrină care este aplicată de Fondul Monetar Internațional și ipoteza de lucru este aceea că, sigur, țara vizată nu se află în incapacitate de plată. Aceasta este ipoteza de lucru la femei și și în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Astfel se încheie dialogul nostru monetar, așadar îi mulțumesc președintelui Trișe pentru faptul că a avut rezistență suficientă pentru a face față acestei reuniuni după ora de întrebări pe care a avut-o înainte. Am să dau cuvântul acum vicepreședintelui Jose Margario pentru că am să ies să, țin, să dau o declarație de presă cu președintele Trișe. Did we see? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Trecem la punctul următor al ordinii de zi. Vom discuta despre amendamentele la directiva 2003-71 Domnul Balț este raportor și dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pe 19 ianuarie anul curent am reușit, în sfârșit, trebuie să subliniez, în sfârșit am reușit să mă să-mi încep activitatea ca raportor pentru uh, această propunere Omnibus 2, pentru că Comisia a amânat cu 15 luni uh, propunerea aceasta. Eu sunt un om răbdător, dar totuși nu reușesc să înțeleg de ce, uh, în pofida acestui termen foarte îndelungat, am primit uh, un text care este oarecum necopt. Eu deja am luat legătura cu comisia, între timp avem o, o relație de lucru foarte bună și am să rămân deci la această critică. Omnibus 2 este o directivă de modificare a două directive. Sigur că, în primul rând, este vorba de directiva Solvabilitate 2 și directiva Prospect. Directiva Solvabilitate 2 și directiva Prospect trebuie să fie ajustate la modificarea tratatului de la Lisabona și la noua arhitectură de supraveghere financiară. Uh, Colegul nostru, Sanchez Presedo, s-a ocupat deja de uh, directiva Omnibus 1 și acum ne ocupăm de directiva Omnibus 2. În ceea ce privește conținutul acesteia, pentru a facilita discuția, am distribuit un document de lucru pe care îl aveți și dumneavoastră, pe care vi l-am transmis tuturor colegilor uh, săptămâna trecută prin e-mail. De aceea am să mă orientez uh, în funcție de structura acestui document. Un punct esențial în Omnibus 2 este lisabonizarea. Uh, procedura veche de comitologie este, uh, trebuie să fie acum adaptată. Propunerea comisiei, așadar, este lisabonizată. Um, se uh, face trecerea de la abilitările de nivel 2 la abilitări pentru emitere de acte delegate din păcate, însă, nu apar uh, niciun fel de standarde tehnice de reglementare, ceea ce nu reușesc să înțeleg. Prin uh, regulamentul EIOPA s-a creat temeiul juridic pentru ca Europa să poată pe viitor să emită, să, um, să dezvolte astfel de standarde, standarde tehnice de reglementare. Sunt cinci articole în directiva EIOPA care se ocupă de acest uh, document, de acest lucru, de aceea nu cred că uh, nu înțeleg de ce ne lipsește aici acest element. În ceea ce privește uh, aceste acte, ar trebui să ne orientăm în funcție de directiva Omnibus 1. De aceea am să propun de asemenea să se prelungească termenul de trei luni cu încă trei luni. Cred că aici, de asemenea, se vorbește despre medierea între uh, competențele naționale și competențele europene. Există mai multe articole care se ocupă și de, care fac trimitere și la uh, consultarea uh, Comitetului European al Inspectorilor de Asigurări și Pensii Ocupaționale. Dar uh, aici situația nu este clară, pentru că aici uh, uh are un rol foarte delicat din punct de vedere politic, uh, supraveghetorul fiecărui uh, grup. Eu cred că acest proces ar trebui să fie uh, înlocuit cu un proces de consultare la nivelul EIOPA. Sau s-ar accelera astfel procedura, ceea ce ar duce la economii, economii de timp și de bani am putea sigur să ne gândim dacă uh, vrem să armonizăm, să aliniem și alte uh, directive la directiva EIOPA. De exemplu, directiva privind intermedierea în domeniul asigurărilor și sigur, cu siguranță va exista aici un proces de revizuire, dar nu trebuie să ne supunem dictatului temporal al Comisiei, ci putem uh, deja să transmitem semnale în acest sens acum? Acesta este o întrebare deschisă pe care uh, o supun discuției colegilor în comisie. Din punct de vedere politic, uh, amendamentele privind uh, directiva Solvabilitate 2 sunt cele mai importante în această directivă Omnibus 2. Uh, um, se prevede, de exemplu, o premă de ilichiditate eu cred că acest concept uh, prezintă un foarte mare semn de întrebare. Nu vreau să spun mai mult acum, vreau să spun doar că avem nevoie de o bază de informare asigurată pentru a putea o decizie cu privire la o astfel de primă de lipsă de lichiditate. Comisia face trimitere și la uh, dispozițiile tranzitorii, dar nu se poate ca astfel de uh, texte importante să fie, uh, as, să fie prin această procedură um, scoase de sub uh, controlul parlamentar al Parlamentului European. Această propunere a Comisiei uh, îi dă EIOPA rolul de a evalua agențiile de credit extern, uh, dându-le note pe o anumită scară. Și, de asemenea, aici se face trimitere la uh, directiva privind capitalul, uh, uh privind uh, uh, agențiile de rating de credit. credit. Și aici cred că există un potențial uh, conflict de competență cu regulamentul privind agențiile de rating de credit. De asemenea, există aici un punct care se referă la țările terțe. Și Comisia um, menționează un termen de 5 ani care ar putea să uh, avantajeze grupurile de asigurare-reasigurare terțe. În uh, Europa, suma este de 50 de miliarde de euro și mă uit la articolele 227 și uh, articolele 260 care ar trebui să creeze, să garanteze niște uh, reguli ale jocului egale pentru toată lumea la nivel uh, global. Dar nu este deloc clar din textul Comisiei cum uh, s-ar putea garanta acest lucru și peste 5 ani. Un alt potențial de conflict îl reprezintă dispozițiile tranzitorii de minim 3, maxim 10 ani. În propunerea Comisiei um, mi se pare că temeiul juridic nu este unul foarte uh, consol, consolidat, pentru că eu cred că uh, perioada maximă de tranziție uh, se poate fi înscrisă în această uh, directivă. Uh, directiva concretă, prin dorința comisiei, ar fi considerate um, perioadă tranzitorie față de care noi în Parlamentul European să putem să spunem doar da sau nu. Deci, fără a avea un control mai uh, aprofundat. Eu, ca și raportor, o să verific unde e nevoie de astfel de dispoziții tranzitorii și unde pot să fie ele scoase din directivă. Eu cred că analiza rezultatelor celui de-al cincilea studiu de impact va fi de ajutor în acest sens. Sunt uh, puncte pe care nu le-am uh, menționat astăzi, dar ele sunt trecute în documentul de lucru. Vreau să vă mai atrag atenția asupra calendarului comisiei, care se găsește pe prima pagină. Eu cred că ar trebui să ne gândim la perioada de implementare pentru directiva solvabilitate 2. Eu nu doresc niciun fel de amânare, însă dacă comisia deja s-a lungit atât de mult și noi trebuie să putem în Parlament să uh, prelucrăm, să discutăm um, în mod aprofundat această directivă. De aceea, cred că nu ar trebui să respectăm neapărat calendarul propus de Comisie pentru Directiva Solvabilitate 2. Vă mulțumesc pentru atenție și apreciez uh, contribuțiile tuturor colegilor pentru acest prim schimb de opinii. Mulțumesc! Mr. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Balț. Domnule Skinner, aveți cuvântul. Mulțumesc raportorului pentru rapiditatea care l-a caracterizat și de care trebuie să dăm dovadă și noi. Însă timpul necesar pentru această directivă ne, ne aparține și trebuie să ne asigurăm că vom examina în detaliu acest uh, raport care ține de punerea în aplicare conformă a solvabilitate 2 și chiar a solvabilitate 1, dacă ținem cont de autoritățile nou create. Uh, am înțeles și că și dumneavoastră doriți să îi acordăm atenția cuvenită și să existe un acord larg. Am, a durat 15 luni să ajungem aici și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când vorbim despre întregul proces. Este un lucru important pentru solvabilitate 2 și este important ca omnibus să continue. Sunt de acord cu raportorul că este vorba de ceva tehnic mai degrabă decât politic. Este vorba mai mult de o soluție decât de uh, inventarea a noi probleme și să găsim noi soluții pentru solvabilitate 2. Există câteva, câteva puncte, puncte cheie și deja ați menționat câteva dintre ele. Trebuie să facem diferența între actele delegate și standardele, standardele tehnice de reglementare. Este foarte bine să folosim munca domnului Sanchez Presedo și știu că dumneavoastră sunteți implicat și în discuția respectivă. În ceea ce privește calendarul, mai mult decât liniile directoare ale Comisiei, ci celălalt calendar, măsurile tranzitorii trebuie să fie introduse în ianuarie, de exemplu, instrumentele hibride în legislația actuală există o perioadă de tranziție de 15 ani, însă acum s-a făcut o propunere de, pentru doar 10 ani. Trebuie să fim mai coerenți. În ceea ce privește convergența transatlantică și globală, este clar că trebuie să implicăm și statele terțe dacă vrem să uh, avem o echivalență. Uh, este suficient că există, există 54 de state în Statele Unite care trebuie să fie cooptate pentru a nu mai crea și noi probleme de ordin tehnic. Raportorul are dreptate când cere stabilirea unui standard și uh, să se stabilească un interes asupra anumitor teme pe care avem foarte puține uh, informații în momentul actual, cum ar fi primele pe lichiditate. Nu este același lucru cu lucrurile discutate în solvabilitate 2. Avem nevoie așadar de clarificări în domeniu și bazarea lucrurilor pe uh, unor uh, prețuri ipotetice are uh, efectul doar de a speria cetățenii. Trebuie să uh, aplicăm un moratoriu în legătură cu deschiderea acestor probleme și să nu permitem problemelor din solvabilitate 2 să reapară în discuția actuală. Cred că trebuie să fim extrem de precauți aici în ceea ce privește extinderea puterilor, sunt, uh, este bine să avem puteri pe care să le gestionăm. Am vorbit despre uh, aspectele practice ale supravegherii directe. Mi se pare corect. Solvabilitate 2 este o directivă, nu este un regulament și pe măsură ce aceste puteri vor fi uh, mai Uh, vizibile. Poate Comisia poate să facă o declarație în acest sens. Aceste puteri vor fi relevante în viitor, poate nu acum. Însă aș dori o explicație în legătură cu aceste putere în viitor, pentru că nu mi este foarte clar dacă nu cumva aceste uh, puteri se vor extinde și vor uh, duce la dispariția EOPA în viitor. Vă mulțumesc, domnule Balț, ați început uh, foarte bine și vă voi urmări și în viitor. Silvi, mulțumesc foarte pe scurt. Uh, îi mulțumesc uh, raportului pentru acest document, îi mulțumesc pentru buna gestionare a lucrurilor și gestionarea cu calm, pentru că s-a gândit și la abordarea noastră. A urmărit discuțiile de pe pachetul supraveghere. Preocuparea mea principală este să fim coerenți cu ceea ce s-a pus în aplicare deja. Există deja un document de lucru care conține toate aspectele menționate de domnul Sanchez Pesedo. Actele delegate au fost deja mm, tratate Celelalte puncte țin de binerea, bună bună până în aplicare a solvabilitate 2. Cu noile cerințe de capital pentru bănci, trebuie să avem o viziune de ansamblu în legătură cu toate cerințele aplicate sectorului. Oricum, ne întrebăm dacă cumva ceea ce se întâmplă în Japonia nu va avea uh, un efect negativ asupra o serie, unei serii întregi de asiguratori. Acesta este un element nou uh, legat de pachetul de supraveghere. Uh, bineînțeles că suntem la dispoziția raportorului pentru a conlucra. Filip? Mulțumesc, doamnă președinte. Silvi, mi se pare că lumina de fundal ne dă un fel de radianță angelică. Uh, îl înlocuiesc aici pe Sven. Așadar, iartă-mă dacă fac uh, greșeli prostești. În ceea ce privește calendarul, salutăm faptul că uh, avem suficient timp pentru a face lucrurile bine. Trebuie să ne să folosim acest timp sunt de acord cu propunerea ta pe calendar. Ca nespecialist, pot să mă alătur lui Sven atunci când salută claritatea muncii. Uh, câteva, cele câteva preocupări pe care am dorit să le transmitem. În primul rând, în ceea ce privește puterile de mediere ale EIOPA. Nu vrem ca regulamentul omnibus să fie folosit pentru ca într-un fel sau altul să se dea înapoi puterile care au fost uh, stabilite în regulamentul care a înființat ISA. Nu ar trebui să. În, în al doilea rând, acest, uh, această primă de nelichiditate să nu se înțeleagă că dăm un avantaj nemeritat industriei. Dacă se introduce o asemenea măsură, aceasta trebuie să fie extrem de limitată anumitor scopuri. Al a patra idee ține de articolul 260, care nu vrem să fie o, o portiță extrem pentru întreaga prevedere. Și al patrulea comentariu în legătură cu perioada de tranziție. Da, și aici, cu toate că nu avem textul comisiei, dar și cer, directiva cerințelor de capital 4 și Basel 3, aici mă preocupă durata potențială a perioadelor, perioadelor de tranziție. Uh, cât de uh, strict abordăm guvernele îndatorate și uh, nu înțeleg de ce trebuie să avem perioade de tranziție atât de lungi pentru industrie, pentru companii care operează în industria financiară, în timp ce guvernele sunt puse la zid. Nu ar trebui să fie același lucru, mă, aceeași măsură pentru toți, însă ar trebui să ne asigurăm că facem ceea ce este bine și pe noi ne preocupă faptul că dăm prea multe puteri comisiei pentru a determina durata perioadei de tranziție, atunci când știm că lobby-ul industriei este uh, foarte puternic asupra comisiei, în spatele ușilor închise și aici au uh, aici sunt cei cel mai eficienți. Și dacă vrem să luptăm împotriva acestui lobby, ar trebui să menținem suficiente puteri la Parlament pentru a menține lucrurile sub control. Nu, acest lucru nu este pentru cetățeni, nu este pentru guverne, nu mi se pare de, dacă lucrurile nu sunt ușoare pentru cetățeni, nu văd de ce ar trebui să fie ușoare pentru companii. Vă mulțumesc că voi da cuvântul comisiei, dacă are un reprezentant, bineînțeles. Însă există câțiva supraviețuitori din epoca solvabilitate 2 și cred că știam ce vroiam să facem atunci și știm încă ce vrem să facem acum. Nu ne mulțumește, nu ne mulțumesc 100% toate propunerile. Nu știu dacă Filip, nu știu, Filip, dacă ai identificat uh, cine sunt uh, cei răi aici la solvabilitate 2, erau, vor, era vorba de rata dobânzilor și de lobby-ul băncilor. Însă, bineînțeles că fiecare trebuie să își susțină interesele, însă noi trebuie să știm acest lucru. Uh, cu acestea dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru documentul de lucru care vorbește despre Omnibus 2 foarte clar și mulțumesc și Uh, deputaților pentru întrebările puse. Aș dori să mă refer la câteva dintre temele abordate. În ceea ce privește calendarul propunerii, știu, domnule Balț, că ați menționat 15 luni. Mi se pare că uh, exagerați puțin. Faptul este că ar trebui să așteptăm din punct de vedere juridic până când se termina Omnibus 1 așa încât Comisia și-a prezentat propunerea în septembrie, acordul în legătură cu un pachet a venit mai târziu decât ne-am așteptat și ar trebui să așteptăm până la publicarea pachetului în jurnalul oficial, până la, înainte de a face propunerile noastre. Deci este vorba de puțin, mai puțin de, decât 15 luni. În propunerea am încercat să ne aliniem cât mai mult posibil la Omnibus 1. Și de aceea a trebuit să așteptăm, pentru că dacă nu făceam acest lucru, am fi fost uh, criticați că introduceam în sectorul de asigurări ceva diferit decât cele convenite pentru alte sectoare. Se fac în continuare comentarii în legătură cu prima de nelichiditate. Este, de, este adevărat, domnule Balț, că introducerea acestui uh, concept este ca un fel de deus, deus ex machina în propunere. În ciuda discuțiilor pe care le purtăm, uh, pe care le-am purtat în ultimele 15 ani cu statele membre și cu părțile implicate, uh, prima de ilichiditate a apărut după criza financiară. Ne-am dat seama că companiile ar putea să aibă pasive fixe, dar și active fixe care au fost investite în anuități, care duc la prime pe care compania le poate uh, ia în considerare la uh, evaluarea acestor pasive. Doamna președinte, veți vedea că am ținut cont și de comisia dumneavoastră și sper că uh, cele intenționate de noi vor fi foarte clare. Este foarte important ca în asigurare să existe uh, reguli uniforme, mulțumită Parlamentului și eforturilor pe care le laud în aceste negocieri. Și acum avem uh, reguli comune la solvabilitate 2. Și de aceea, dacă trebuie să decidem ceva, trebuie să o facem la nivel european. Și de aceea, în text, există o serie de domenii în care ar trebui să fie clar că decizia trebuie să fie la nivelul EIOPA. Sunt de acord, domnule Skinner, că noi ar trebui să renegociem solvabilitate, solvabilitate 2. Sistemul a fost negociat, am ajuns la un succes major, la o rată pare, care ne arată că sistemul este viabil, cu toate că trebuie să fie remediat în anumite domenii. Însă cred că este prea devreme acum să renegociem solvabilitate 2 atunci când încă nici nu am aplicat în practică. La ultimul studiu de impact cantitativ care a fost uh, emis uh, recent de către EIOPA, vom discuta cu statele membre și cu părțile interesate consecințele pe care le putem uh, extrage care este cel, mai mare uh, studiu făcut în Europa, cu participarea a mai mult de 2000 de companii. Și sper, doamnă președinte, că decât să existe un transfer de puteri, puteri că vom putea confirma cu date care vor fi tranzițiile. Pentru că noi Trebuie să ajungem la claritate, transparență, însă vom ști mai mult despre acest lucru odată ce uh, examinăm datele. Uh, s-a făcut referire și la puterile EIOPA și la sarcina enormă pe care le acordăm de a reevalua standardele tehnice. Sunt de acord că calendarul nostru până la sfârșitul anului 2011 calendarul respectiv este nerealist. Pentru că acest lucru se întâmplă la Consiliu și va trebui să prioritizăm lucrurile pentru a ne da seama ce este important pentru implementarea solvabilitate 2. Așadar, doamnă președinte, pentru a încheia, cred Comisia salută comentariile raportorului am salutat întrebările și comentariile dumneavoastră. Vom încerca să conlucrăm cu dumneavoastră pentru a avea un regulament Omnibus 2 bun și închei prin a spune că este foarte important să menționăm că Solvabilitate 2 este un proiect major și cetățenii așteaptă implementarea sa. Este vorba aici de foarte multe milioane de euro și uh, cred că este important dacă putem să respectăm uh, termenul de ianuarie 2013. Este extrem de bine să îl atingem. Mulțumesc. Domnule Balț, aveți cuvântul, dacă doriți să luați cuvântul. Da, doresc și nu vreau să prelungesc ședința, ședința pentru că vremea așa de frumoasă afară, dar vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor pentru toate aceste um, observații și contribuții. Cred personal că suntem pe un drum bun și mesajul principal pe care vreau să-l subliniez încă o dată astăzi este următorul. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să abordăm foarte tehnic acest text și mai puțin politic. Eu nu intenționez ca raportor să uh, propun aici să uh, modificăm dispozițiile din solvabilitate 2. Uh, eu cred că ceea ce a făcut Antolin Sanchez Presedo la Omnibus 1 a fost foarte bine și vreau să continui această um, activitate. Și cred că și raportorii din umbră au aceeași uh, poziție și îi simt în spatele meu. Mă bucur că vom, urmează niște săptămâni în care vom colabora foarte bine. Um, sigur că acest lucru îl include și pe colegul de la comisie și echipa dânsului. A fost un schimb de opinii foarte bun și vreau să mulțumesc încă o dată. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat reuniunea de astăzi și ne vedem mâine dimineața la ora 9 pentru un schimb de păreri cu domnul comisar Almunia. Mulțumesc!